tuturor pentru participarea la dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim tuturor, mulțumim domnule Sturdy. Am încheiat dezbaterea, votul va fi mâine la prânz. Mulțumim tuturor. Înainte de a trece la întrebări, grupul Socialiștilor și Democratilor a anunțat modificări ale delegației. Doamna Head devine membru plin al delegației pentru IA și doamna Hessler devine membru plin în delegația pentru Palestina, pentru relațiile cu Palestina. Ajungem la întrebările pentru comisie, spune domnul președinte, pentru Consiliu. E deja foarte târziu. E prima dată când mă ocup de întrebările pentru Consiliu. Am făcut schimb de roluri cu doamna Wallis Prima întrebare este întrebarea numărul 1 a domnului Posalt cu privire la statul de drept în Serbia. Domnul Ghiuri, când uh, doriți să interveniți, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu vă supărați, am să vorbesc în maghiar. Poziția mm, cu privire la statul de drept în Serbia este prezentată în concluziile Consiliului din 14 decembrie 2010. În concluziile Consiliului, acesta a salutat progresele făcute pe calea reformei de către Serbia și încheierea, implementarea acordurilor interimare. Se mai spune acolo că Serbia respectă în continuare dispozițiile referitoare la stabilizare și asociere. Însă Serbia trebuie să-și accelereze eforturile în sectorul administrației publice, al reformei sistemului judiciar, statul de drept, lupta împotriva corupției, crime organizate și o mai bună, un mai bun tratament în mediul de afaceri. Consiliul nu discută despre cazul concret la care face referire domnul Posselt. Domnule Posselt, aveți întrebare? De când am înaintat această întrebare, în, la procesul unui tribunal special, un grup uh, ai, al minorității albaneze a fost condamnat la pedepse maxime ei au fost uh, acuzați că ar fi săvârșit anumite infracțiuni în Kosovo. Această faptă nu ar fi trebuit să fie tratate de Eurlex și nu de uh, Serbia. Puteți, vă rog, să vă preocupați, să vă informați uh, de acest caz concret despre care am întrebat? Nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak, hogy... Uh, Mulțumesc, stimate deputate, Trebuie să fiți conștient de faptul că Consiliul în ceea ce privește extinderea sau acordurile de asociere, trebuie să țină cont de faptul că în 1993 la Copenhaga s-au stabilit criteriile de aderare, inclusiv drepturile omului și respectarea drepturilor minorităților. Nu avem niciun alt obiectiv sau reper decât uh, apărarea acestor criterii în timpul negocierilor. Bineînțeles, voi ține cont de întrebarea dumneavoastră și uh, biroul președinției maghiare va ține cont de problemă ca în orice uh, procedură de acord de asociere. Vă mulțumim. Acum trecem la întrebarea a doua adresată de domnul Higgins. Da, domnul Caspari. Ja, sehr geehrter Herr Präsident. Stimate domnule președinte, am și o întrebare uh, referitoare la întrebarea domnului Poselt către Consiliu. Colegul meu a întrebat dacă Consiliul își poate imagina, tocmai în acest caz concret, să ia contact uh, cu guvernul răspunzător. Iar întrebarea mea către Consiliu, poate președinția Consiliului să-și imagineze în acest uh, caz concret să ia legătura cu responsabilii de la fața locului? That... Înainte de a răspunde doamna Gheori, trebuie să spunem că aceasta nu este o procedură blue card. Dacă doriți uh, o întrebare suplimentară, atunci trebuie să solicitați secretariatul să o adresați. Domnul Gheori, puteți să răspunde la această întrebare? Természetesen, ahogy... Mulțumesc, domnule președinte. Vom ține cont de contextul mai larg și de spiritul întrebării dumneavoastră și vă pot spune că negocierile înaintează. Serbia a intrat într-o fază nouă Serbia a răspuns la chestionarul trimis de către comisie în 31 ianuarie. Bineînțeles, în procesul de negociere trebuie să ținem cont de toate problemele importante, atât în, din partea Consiliului cât și din partea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule președintele. Trecem la a doua întrebare a domnului Higgins în legătură cu IMM-urile din Europa. Mulțumesc, domnule președinte. IMM-urile joacă un rol vital în economia europeană pentru a îmbunătăți uh, îmbunătățirea regulamentului cadru este o prioritate a președinției maghiare. În următoarele luni vom pune accentul pe strategia 2020 și pe inițiativele cheie în ceea ce privește inovarea industrială și într-o dezvoltare a pieței interne. Doar 8% din IMM-urile europene au activități transfrontaliere. Raportul domnului Monti evidențiază că la, pe piața unică trebuie să eliminăm toate obstacolele. Și acest lucru poate fi obținut doar dacă fiecare directivă, inclusiv directiva serviciilor care a fost discutată atât de mult de către Parlament, inclusiv astăzi, dacă fiecare directivă este implementată la timp și dacă soluțiile sunt în beneficiul consumatorilor. Și dacă activitățile transfrontaliere sunt uh, facilitate prin stimulente de impozitare și printr-un regim al brevetului european care să fie avantajos pentru IMM-uri. Marți, Parlamentul a luat o decizie foarte bună în acest sens. De asemenea, trebuie să încurajăm IMM-urile să participe în investițiile de inovare. Președinția trebuie să pună accentul de asemenea și pe Uh, evaluarea intermediară a Small Business Act, care să devină un fel de magna carta care să consfințească drepturile IMM-urilor. Președinția dorește să aibă o abordare uh, comprehensivă a politicii industriale și am dorit ca toate obstacolele financiare sau tehnologice să dispară pentru ca IMM-urile să uh, devină coloana vertebrală a economiei verzi. Uh, intenționăm să introducem regulamente mai bune, mai inteligente pentru a reduce birocrația care stă în calea IMM-urilor. Suntem convinși că este esențial să îmbunătățim capacitățile inovatoare ale IMM-urilor printr-o abordare nouă care să pună accentul și pe inovația non-tehnologică. Vă reamintesc că Consiliul European a luat o decizie foarte importantă în ceea ce privește inovarea în 4 februarie în legătură cu modalitățile de accesare a fondurilor de către IMM-uri. Suntem convinși și ne angajăm ca instrumentele financiare și avantajele uh, de creditare să fie acordate IMM-urilor cu, activitate, cu o activitate fiabilă. Statele membre au trimis propuneri Consiliului în legătură cu programele multianuale de cercetare și dezvoltare. care includ foarte multe instrumente importante, cum ar fi uh, mecanismul de uh, punere în comun a riscului. Domnule Higgins și după aceea domnul Balcitis. Domnul Higgins. Er Mulțumesc. Aș vrea să felicit președinția maghiară pentru că se găsesc în locul în care se găsesc în această seară și salut ceea ce a spus uh, doamna ministru. Una dintre cele mai mari probleme atunci când uh, este vorba despre IMM-uri este birocrația. Atunci când vorbim despre industria de mici dimensiuni, uh, președintele Barroso a spus în anul 2004 că ar vrea să facă ceva foarte important pentru a reuși să abordeze aceste dificultăți, însă nu s-a întâmplat încă nimic. Iar atunci când uh, aud ceea ce a spus președinția maghiară, trebuie să recunosc că sunt foarte bucuros și cred că este foarte important pentru IMM-uri uh, să se ia aceste măsuri și este foarte important să abordăm această chestiune pentru că ea creează foarte multe dificultăți. Domnul Balcides? Mulțumesc, domnule președinte. În 2008, Consiliul a aprobat un pachet de 15 miliarde de la BEI, care ar fi trebuit să faciliteze viața IMM-urilor. Raporturile arată, rapoartele arată că aceste fonduri nu au fost utilizate pe deplin, că banii nu au ajuns acolo unde trebuia. Ce va face președinția pentru a permite folosirea măsurilor adoptate pentru, în favoarea IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc și domnul Sinclair dorește să intervină. Doamna Sinclair, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Mă întrebam dacă colegii sunt de acord cu mine că este dezamăgitor faptul că există o declarație scrisă, susținută de domnul Malcolm Harbour, președintele Comisiei pentru Piața Internă, Astăzi ne-a trimis un e-mail în care spunea că doar 104 colegi au semnat această declarație, dar oare asta înseamnă că există colaborare când vine vorba de IMM-uri în Europa, că această colaborare nu este posibilă și că statele membre trebuie să aibă grijă singure de propriile IMM-uri? Doamna Ghiuri. Mulțumesc, domnule președinte. Am să-i răspund domnului Higgins cu privire la mediul de reglementare. Mi se pare foarte important acest lucru, mi se par foarte importante condițiile de activitate ale IMM-urilor. Aplicarea principiului uh, gândirii la scară mică mm, în primă etapă este foarte importantă și este important acest lucru la toate nivelurile, nu doar la nivel european, ci și la nivel național, regional sau municipal. Comisia a revizuit regulile referitoare la ajutoarele de stat pentru a încuraja acordarea de ajutor mai însemnat uh, IMM-urilor în anumite domenii cheie și pentru a transfera accentul care în prezent se pune pe companiile mari aplicarea cotelor reduse de TVA, de pildă, pentru servicii locale, inclusiv uh, sectoare cum ar fi de catering, stimulează crearea de noi locuri de muncă și Comisia salută acest lucru. Comisia a înaintat uh, deja inițiative legislative importante, inclusiv revizuirea directivei TVA, pentru a înlătura barierele din care a facturării electronice, ceea ce ar putea aduce economii de miliarde de euro. Am, comisia a adus și o, a formulat și o propunere legată de cerințele de contabilitate mai puțin stricte pentru IMM-uri și acest lucru ar reduce povara cu până la 6 miliarde de euro. Comisia încurajează statele membre să ajungă cât mai repede la un acord care să permită statelor membre care doresc să profite de această ocazie să o facă. Așa că și noi, la Consiliu, trebuie să respectăm aceste linii. Comisia va evalua uh, propuneri legislative noi și șansele lor de succes, mai ales pentru MM-uri. Sunt deci multe propuneri bune și la Consiliul de Competitivitate urmăm acest ritm și încercăm să rezolvăm cât mai multe probleme cât mai repede. În ceea ce privește a doua întrebare, mai mare acces la finanțare. Și în, uh, la început am, început să, am încercat să mă refer la acest aspect. BEI a acordat un împrumut de un miliard de euro IMM-urilor în 2008 o creștere de 60% față de 2007. Scopul este să se acorde și mai mulți bani pe viitor. Când uh, eram uh, eurodeputat, am fost responsabil pentru, responsabil pentru un aviz cu privire la BEI. Și în avizul acesta pentru Comisia Econ, trebuie să vă spun că BEI a reacționat foarte rapid la modificările de circumstanțe și și-a restabilit, reorganizat prioritățile, așa că salutăm aceste, aceste mișcări ale BEI. Sunt de acord că banii uneori nu ajung acolo unde ar trebui, că ar trebui să fie o organizare mai bună și cred că ar trebui să fim atenți la omologii BEI în statele membre pentru că de multe ori aceștia sunt partenerii reali și nu întotdeauna BEI trebuie să fie scoasă vinovată de punerea în aplicare, pentru că nu este vina BEI. Este într-adevăr foarte important ca sumele acordate ca împrumut de la BEI să ajungă la destinatarul final, adică IMM-urile. Consiliul nu poate da opinii cu privire la întrebări scrise, așa că dacă îmi dați voie, mă voi abține de la reacții. Bine, am terminat cu IMM-urile. Tre- IMM trecem la întrebarea 3, domnul Papa Nicolau. Uh, inițiative cu privire la gestionarea apei și apei potabile. Vă anunț că am extins timpul uh, întrebărilor cu un sfert de oră pentru că s-a depășit timpul uh, la dezbaterea anterioară. Le cer scuze membrilor personalului pentru acest lucru, dar asta e. Doamna Ghiuri are cuvântul din nou pentru întrebarea domnului Papa Nicolau. Papa Nicolaiu úrnak eh, szeretnék válaszolni vízkészletekkel eh, kapcsolatos kérdés. Ca răspuns la întrebarea adresată de domnul Papa Nicolau, referitor la resursele de apă, Permiteți-mi să vă spun că această întrebare referitoare la resursele de apă este foarte importantă pentru președinția um, Spania, Belgia, Ungaria pentru acest trio și uh, reprezintă o parte importantă a programului pe care am început să îl uh, elaborăm acum doi ani. Fiecare uh, țară care a preluat președinția din acest trio a contribuit la dezvoltarea și integrarea unei abordări în domeniul gestionării apei. Noi vom continua activitatea pe care au început-o Spania și Belgia și dorim să contribuim la succesul acestei politici pe care am inițiat-o. În iunie 2011 dorim să avem niște concluzii ale Consiliului adoptate în domeniul gestionării apei. Aceste concluzii vor aborda trei aspecte importante. Evenimentele extreme uh, în domeniul apei, cum ar fi inundațiile, lipsa de apă, distribuția irregulată iregulată a ploilor. Al doilea aspect se referă la serviciile ecologice bazate pe apă în viitor. Cred că acest aspect nu i-am acordat până acum suficientă atenție. Noi considerăm că apa este ceva firesc, este ceva dat, dar uh, trebuie să ținem conști de serviciile ecologice uh, pe bază de apă uh, și trebuie să ne gândim foarte bine la aceste servicii. În al treilea rând, vreau să vorbim despre cooperarea susținută la nivel internațional și în statele membre în ceea ce privește gestionarea apei. Concluziile Consiliului sper că vor contribui la comunicarea Comisiei care este prevăzută a fi făcută în 2011 uh, și se referă la politica apelor europene. Aceasta va sublinia importanța unei gestiuni durabile a gestionării apei și a apei potabile. În fine, doamnelor și domnilor, președinția ungară organizează o serie de conferințe și de evenimente pe această temă. Va exista și o conferință în ceea ce privește resursele de apă proaspătă în Europa, care va fi sunt, organizată împreună cu uh, ședința informală a ministrilor de mediu în 25 uh, martie. De asemenea, pentru președinția ungară este foarte important să dezvoltăm o strategie pentru Delta Dunării și în acest sens trebuie să ne protejăm resursele de apă potabilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru acest răspuns. Cred că aceasta este ultima întrebare pe care o vom trata, însă am întrebări suplimentare din partea domnului Papa Nicolau, doamnei Țicău și domnului Rubic. Deci, întâi domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, doamnă ministru, mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Doresc uh, să subliniez următorul lucru. Vreau să vă amintesc că Comisia Europeană în anul 2007 într-o comunicare, subtitlul Soluția la uh, deficitul de apă a arătat că Uniunea Europeană trebuie să pună la dispoziție diverse mijloace pentru ca alimentarea cu apă potabilă să fie garantată. Multe domenii din zone marginale, insule mici, mai ales în uh, Marea Egee, se confruntă cu probleme mari în ceea ce privește alimentarea cu apă, mai ales în ceea ce privește alimentarea cu apă potabilă. Și uh, desalinizarea apei maritime este foarte dificilă. Salutați uh, o abordare și o inițiativă pe această direcție. Doriți să susțineți aceste zone în mod special? Doamne Țicău?

Mulțumesc, domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă tot la uh, strategia pentru regiunea Dunării, pentru că dorim să îmbunătățim foarte mult uh, calitatea apei Dunării. De aceea a fost prevăzut un plan de acțiune de către toate statele membre și um, aceste stații de epurare care vin din uh, afluenți uh, trebuie să fie uh, purificate astfel încât uh, atunci când ele ajung în Dunăre să fie de o calitate mai bună. Au fost uh, elaborate planuri de acțiune de către statele membre. Aș vrea să știu cum stau lucrurile în această direcție. Vă mulțumesc. Doamna Ghiori. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon a kérdéseket, és a Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste întrebări. Într-adevăr, aceste întrebări, întrebări ne arată ce importanță mare acordați subiectului gospodăririi apelor. Președinția maghiară, după cum am spus, va prezenta concluzii ale Consiliului și va acorda atenție problemelor cum ar fi uh, evenimentele extreme legate de apă. Pregătim acea, uh, acel document Water Blueprint care va fi elaborat de comisie în 2011. Domnul Papa Nicolaus a făcut referire la insulele din Marea Egee. Problema este că și la problemele cu care se confruntă locuitorii de pe insulele respective. Și de asemenea, locuitorii din Barcelona sau din sudul Italiei sunt conștienți de aceste probleme, că trebuie să se folosească cisterne pentru apa, a asigura apa potabilă în Barcelona. Vom prezenta aceste concluzii ale Consiliului și sperăm că acestea vor inspira Comisia în așa fel încât cadrul financiar, cadrul financiar multiact multianual să fie discutat și să acorde atenție specială problemelor legate de apă. În ceea ce privește întrebările doamnei Țicău și al domnului Rubic în legătură cu regiunea Dunării, sunt, am fost mândri că domnul Han a prezentat planul de acțiune în legătură cu regiunea Dunării. Treisprezece planuri de acțiune care acoperă seceta, calitatea apei, uh, inundațiile. Două state membre au fost nominalizate pentru a juca un rol de conducere în implementarea acestor planuri de acțiune. Mi se pare foarte important. Strategia Dunării include șase state membre, opt state membre și sta, șase țări nemembre. Uh, suntem siguri că vom putea ajusta proiectele existente în așa fel încât să avem o utilizare mai eficientă a resurselor, pentru că nu există fonduri suplimentare. Nu este posibil uh, să, ca statele respective să fie singure atunci când fluviul respectiv conectează statele noastre. Bineînțeles că unele lucruri nu vor putea fi implementate în timpul președinției noastre, însă noi vrem să dăm un impuls uh, puternic și am făcut-o în grupurile de lucru și la reuniunile ministeriale. Să sperăm că Consiliul pentru Afaceri Generale va putea adopta o serie de concluzii. După aceea, uh, este la latitudinea noastră să implementăm măsurile, cum ar fi tratamentul apelor uzate și uh, apărarea calității apei potabile. Vă mulțumesc, doamna Blinkeviciute. Uh, mai, exist, mai avem o întrebare mm, a doamnei Blinkeviciute și vom avea o singură întrebare suplimentară. Mulțumesc. Și mă bucur că mai avem timp să discutăm și această întrebare. Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu handicap este foarte importantă și este totodată un instrument foarte eficient de promovare a drepturilor persoanelor cu handicap. Statele membre și comunitatea sunt conștiente de acest lucru. Am vrea să-i atragem atenția doamnei eurodeputat că în repetate rânduri am, ne-am afirmat voința să dorința de a rezolva această problemă a drepturilor persoanelor cu handicap, de a asigura drepturi egale, participare egală și că am spus că pentru aceasta aceste persoane trebuie implicate în procesul decizional. În 2008 și în 2010, prin rezoluții, Consiliul a invitat toate părțile implicate să implice persoanele cu dizabilități în momentul în care se pun la punct strategii. Consiliul a adoptat și o directivă care interzice discriminarea la locul de muncă pe criterii de dizabilități. Directiva se referă și la problema participării la organizații patronale sau sindicale. Pentru a realiza o participare reală a persoanelor cu handicap în procesul decizional. Comisia are o nouă strategie pentru persoanele cu handicap, adoptată în toamna anului trecut, care reprezintă, de fapt, o încercare de a pune în aplicare, de a pune în aplicare Convenția 1. Președinția maghiară analizează concluzii pe care le va depune în numele Consiliului și sperăm ca aceste concluzii să fie adoptate în iunie la reuniunea Consiliului. În ceea ce privește înființarea unui, unui comitet pentru persoanele cu handicap, Consiliul nu a primit o astfel de propunere. Îi amintesc, doamne eurodeputat, că Consiliul poate trata numai propuneri care au fost înaintate de comisie. Deși, sigur că întotdeauna suntem atenți la ce spune Parlamentul, însă astea sunt regulile. Mulțumim, doamna Blinkeviciută și apoi domnul Coza. Mulțumesc pentru ocazia de a pune încă o întrebare. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru răspunsuri. În ianuarie anul acesta, Forumul Persoanelor cu Handicap a organizat o întâlnire și doamna comisar Reding a susținut în acea întâlnire că există state membre ale Uniunii Europene care nu sunt de acord cu Convenția de luptă împotriva discriminării. Directiva împotriva discriminării este un act juridic extrem de important pentru apărarea drepturilor persoanelor cu handicap. Vă întreb dacă Ungaria va lua măsuri pentru a revizui această directivă și pentru o eventuală adoptare a Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru, pentru răspunsul dumneavoastră. Aș vrea să uh, rog Consiliul să acorde atenție implicării persoanelor cu dizabilități în procedurile legislative. Acest lucru este foarte important pentru Parlamentul European uh, și pentru membrii săi, pentru că, până la urmă, Parlamentul European este reprezentantul cetățenilor. Salut președinția pentru faptul că acest trio s-a concentrat asupra problemelor persoanelor cu dizabilități. Iar întrebarea mea este dacă doriți să continuați pe această direcție și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebările suplimentare pe care mi le-ați adresat. Prima întrebare din partea doamnei Blinkeviciute. se referă la directiva antidiscriminare. Sigur, aș putea să vă spun că, da, sigur, vom rezolva această problemă. Promisiunile și declarațiile de genul acesta se fac ușor. Însă am observat cu toții cât de dificil este procesul legislativ pentru această directivă. Este, sigur, în interesul nostru să înregistrăm progrese ne vom concentra pe aspectele care vizează persoanele cu dizabilități din această directivă și intenționăm să organizăm două runde, două sesiuni dedicate acestei chestiuni, iar speranța noastră minimă este să înregistrăm niște progrese pe această direcție. Nu încercăm să promovăm întreaga directivă ne vom concentra asupra aspectelor care vizează persoanele cu dizabilități. Sigur că va fi o luptă puternică pentru că statele membre vor vorbi despre finanțare, se vor referi la problemele de finanțare cu care se confruntă, chiar și uh, propriul stat membru, cel din care provin, uh, va veni cu astfel de observații pentru că noi nu am reușit să oferim acces total persoanelor cu dizabilități în uh, instituțiile publice. Însă, suntem uh, implicați și dorim să înregistrăm progrese pe această direcție. Așa cum spune și domnul Coșa, întotdeauna nu este vorba numai despre persoanele cu dizabilități, este vorba despre tinerele mame, despre persoane care la care de obicei nu ne referim ca persoane cu dizabilități. În ceea ce privește întrebarea domnului Coșa, cum putem să implicăm Parlamentul într-un uh, mod mai bun în acest proces, domnul Coșa, în calitate de președinte al Intergrupului pentru Persoane cu Dizabilități, uh, sunt sigură că are contacte excelente cu Comisia, nu doar cu Consiliul și cu președinția. Și am observat uh, de multe ori că de câte ori Parlamentul European uh, preia rolul de deschizător de drumuri, Consiliul și Comisia se simt obligate de a-l urma. Așa încât uh, chestiunile pe care le ridicați aici la Parlament vor deveni parte a propunerilor Comisiei, așa cum s-a întâmplat și cu strategia pentru populația romă. Comisia LIBE a adoptat raportul domnului Iarocas privind romii și acum există o șansă mai bună ca prevederile acestui raport să ajungă în documentele comisiei. Mulțumesc! Uh, în ceea ce privește întrebările la care nu am avut timp să răspundem, vom trimite răspunsul scris la acestea. Domnul Ciunti dorește uh, și dânsul să adreseze o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vroiam să pun o întrebare, ci aveam o altă întrebare și vreau să știu ce se va întâmpla cu aceasta. Voi fi foarte succint. Vroiam doar să spun următorul lucru. avem probleme cu controlul parlamentar și de trei ori am fost în plenară și am vrut să, pus o întrebare să pun o întrebare Consiliului și de fiecare dată s-a terminat timpul. Aș, aș dori ca biroul să examineze această problemă. Nu vreau să prelungesc uh, inutil sesiunea, însă v-aș ruga să căutăm o soluție. Domnule Huntis, cunosc uh, plângerea dumneavoastră și o susțin, însă nu biroul uh, decide calendarul și orarul dezbaterilor, ci conferința președinților, în mod ciudat. Și întotdeauna agenda, ordinea de zi este foarte încărcată. Uh, membrii biroului uh, trebuie să rezolve problemele. Îmi cer scuze fa- față de toți cei ale căror întrebări nu uh, vor primi un răspuns oral. Îmi